Chers collègues, la séance est reprise. J'espère que Isabelle Thomas. Dragi colegi, s-a deschis ședința. Sper ca doamna Toman să ajungă repede. Dar oricum trebuie să începem pentru că ordinea de zi este destul de încărcată. Primul punct se referă la pregătirea compromisurilor pentru votul de mâine. Avem raportul din proprie inițiativă pentru viitorul CFM de după 2020 și raportul din proprie inițiativă pentru găsirea de noi resurse proprii. Raportorii ne-au prezentat deja uh, proiectul și compromisurile și pentru votul de mâine, prevăzusem o dezbatere care să înceapă cu CFM-ul, dar uh, pentru că doamna Izabel Toma nu este aici, poate uh, am putea începe cu reforma sistemului de resurse proprii, pentru că Ianuș și domnul de pres sunt prezenți aici. Nu e vorba aici de o reluare a dezbaterii, ci, așa cum spuneam uh, de la început, e vorba de o analiză a compromisurilor pentru a vedea care este situația actuală. Cui să-i dau cuvântul întâi? Domnului Depre sau domnului Lewandowski? După care vor lua cuvântul raportorii din umbră pentru a vedea ce se întâmplă cu propunerile de compromis pe care le vom vota mâine dimineață. Ok, Monsieur Lewandowski, vous avez la parole. Thank you. Domnule Lewandowski, vă rog, vă dau cuvântul. Da. Nimeni nu pot să, să spună că a fost un dosar ușor, dar am avut o coordonare foarte bună cu raportorii din umbră, cu colegii, cu consilierii noștri. Ideea aici este aceea de a avea o poziție clară a Parlamentului față de această propunere și să încurajăm Comisia să fie ambițioasă. Avem 171 uh, de amendamente care s-au prezentat și uh, foarte uh, puține sunt dificil de acceptat. Marea majoritate sunt prietenoase, ca să zic așa, cu mm, raportul nostru. În urma cooperării foarte bună pe care am avut, am ajuns la 44 de amendamente de compromis. În mod surprinzător, n-a fost uh, prea controversat. Am ajuns la un acord de principii uh, de modificare a veniturilor uh, la buget. Nu am să analizez rând pe rând fiecare dintre aceste amendamente de compromis. Nu aceasta este dorința mea, dar vreau să spun, și asta este în uh, compromisul numărul 1, că Parlamentul nu va accepta un viitor CFM fără o situație clară în ceea ce privește resursele proprii. Pentru că acest lucru este prevăzut în tratate și noi trebuie să ne menținem poziția echilibrată. Însă avem nevoie de o finanțare reală pentru a acoperi lacunele uh, care vor apărea în urma Brexitului. Partea cea mai dificilă, în mod nesurprinzător, bineînțeles, dar la care am ajuns totuși la un compromis, a fost cea referitoare la candidații pentru aceste resurse proprii noi. O bună parte din idei uh, le vom vedea și în uh, poziția comisiei uh, care se pregătește în marginea Consiliului de mâine și probabil că va exista o ajustare a poziției Consiliului Sper să ajungem într-adevăr și la un acord înaintea alegerilor. Din punctul meu de vedere, în calitate de coraportor, partea cea mai dificilă a fost uh, cea legată de mediu, și anume resursele proprii pentru a ne aduce contribuția la lupta împotriva schimbării climatice și pentru a ajunge la o economie cu consum scăzut de carbon. Am avut un acord și cu Verzi pe această temă și amendamentul domnei Trupel a fost uh, la baza acestui amendament de compromis pe tema citată. Avem o listă întreagă de eventuali candidați care ar putea fi utilizați pentru a ajunge la o economie cu consum scăzut de carbon, însă știm, pe de altă parte, că situația e dificilă pentru anumite state membre. De aceea am acordat un principiu și anume aceea, acela că dorim eliminarea tuturor uh, rabaturilor existente, bineînțeles uh, va dispărea și cel britanic și se va face o corecție uh, pentru contribuțiile din partea statelor membre, pentru că sistemul este foarte complex în ziua de astăzi și dacă e nevoie de o compensație, aceasta trebuie făcută nu pe partea uh, veniturilor, ci uh, pe partea cheltuielilor. Iată deci principiul la care am ajuns uh, la un acord pentru a oferi compensații ținând cont, bineînțeles, și de uh, ceea ce vor dori statele membre. E o situație dificilă și știu că aceasta este și poziția domnului Lamasur, uh, șeful nostru în trecut pe tema bugetului. Este vorba aici de uh, o eliminare a corecțiilor, însă care se face pe termen scurt, pentru că nu poate fi eliminată total. Iar compromisul nostru este acela de a oferi anumite compensații uh, prin programe speciale și prin cheltuieli și nu pe partea veniturilor. Iată deci o parte din uh, acordul la care am ajuns și um, cei doi uh, coraportori, practic aici vorbesc cu o singură voce și vă ascultăm acum, ascultăm părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Iată, acum auzim uh, deci aceeași voce, dar cu o, o nuanță diferită, cea a domnului Depre. Da, pentru că deja a luat cuvântul înaintea mea coraportorul uh, la acest document. Voi fi foarte succint. În primul rând vreau să-i mulțumesc pentru că am lucrat uh, foarte bine împreună și pot să spun că între cei doi am ajuns la echilibrul pe care îl prezentăm astăzi. Aș vrea înainte de toate să mulțumesc uh, tuturor celor care ne-au ajutat din partea grupului pentru imparțialitatea lor și pentru subtilitatea cu care ne-au ajutat știu că au fost și momente dificile. Acum, pe fond, Ianuș a spus deja ce era important. Vreau să lansez un apel aici. Nu avem nimic de pierdut în ceea ce privește resursele proprii dacă venim cu acest principiu, și anume că noile resurse proprii fac parte integrantă din viitorul CFM. Deci, acordul nostru asupra unui viitor CFM nu uh, poate fi dat decât dacă avem un acord și pentru resurse proprii. Am avut și raportul grupului Monti și majoritatea concluziilor la care ajungem noi vin tocmai din uh, propunerile care au fost formulate de grupul Monti. Avem un element care este o prelungire a bazei consolidate pentru impozitarea societăților și care se referă la companiile din domeniul digital, pentru că aceasta între timp a devenit uh, o problemă politică. În rest, cred că toate grupurile politice care doresc uh, ca Europa să aibă un viitor bun își regăsesc poziția în acest raport. Raportul este unul bun și realist în același timp, deci sper să-l susțineți. Mulțumesc! Mulțumesc și eu celor doi co-raportori. Mulțumesc pentru că ne-ați prezentat aici uh, un acord de plin, coerent și ați făcut și această referință la grupul Monti, un grup în care erau reprezentate cele trei instituții, Consiliul, Parlamentul și Comisia, deci uh, nu putem pune sub semnul întrebării aici uh, voința Consiliului de a ajunge la noi resurse proprii. În ceea ce privește accis, Știți că există multe țări uh, în care nu există un sistem de fiscalitate pentru societăți, deci ar trebui să rezolvăm această problemă, distorsiunea care ar putea apărea între țările unde se impozitează societățile, deci beneficiile lor, și alte țări unde sunt mai puține societăți, dar sunt mai mult uh, companii private și unde nu există această impozitare. Deci ar trebui să ajungem la un acord. Și acum aș vrea să dau cuvântul și raportorilor din umbră. Primul pe listă este domnul José Manuel Fernandez pentru resurse proprii. Dar cum PPE-ul a vorbit deja reprezentat de raportor, nu mai are rost să-l ascultăm și pe Jose Manuel, atunci am să dau cuvântul în numele grupului SD, lui Daniel Vioti, care nu este reprezentat de tandemul de pre Lewandowski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să încep prin a mulțumi celor doi coraportori. Raportori care au uh, ținut cont de multe din sugestiile prezentate de grupul meu. și de altfel de multe sugestii și idei uh, care vin chiar din partea cetățenilor care își doresc o Europa uh, mai federală și care să fie mai aproape de realitatea lor. S-a menționat aici și rolul grupului Monti și vreau să reamintesc aici că la prima întâlnire pe care am avut-o între grupul Monti și președintele Monti care a venit aici în fața Parlamentului, uh, ni s-a prezentat un raport, un raport uh, succint pe care chiar președintele Monti numea ca un raport uh, inițial, uh, nu foarte detaliat. Iar iată, astăzi am ajuns la un raport care nu mai e deloc superficial, ci din potrivă este un raport foarte, foarte nuanțat. Aș vrea, bineînțeles, să mulțumesc uh, și coraportorilor pentru munca făcută. Nu am să intru acum într-o dezbatere pe detalii, dar pot să spun că, în ciuda eforturilor făcute, Situația nu este ideală. Abia acum foarte puțin timp, în urmă cu câteva ore, am primit amendamentele de compromis. Încă suntem în, într-o perioadă de analiză, deci mai lipsește puțin pentru a ne pronunța, dar iată că totul este pregătit, nu doar pe chestiunile fundamentale, ci și pe um, alte chestiuni mai de detaliu care au însă o importanță politică deosebită. Deci, când vom um, încheia această dezbatere generală, probabil că vom putea veni cu ajustări suplimentare și sunt convins că mâine, la momentul votului, vom avea o susținere majoritară, o majoritate solidă față de acest raport din proprie inițiativă de pre Lewandowski pe tema resurselor proprii și de asemenea la proiectul de raport pe tema CFM-ului. E clar că cele două trebuie să meargă mână în mână și vor fi adoptate mâine dimineață și oricum înaintea întâlnirii informale a Consiliului. Mulțumesc. Mai rămân chestiuni de detalii dar chiar în această dimineață ne-ați spus că, până la urmă, diavolul e în detalii. nu e așa? Domnul Colmel nu este aici, doamna Niriada... Domnul Bali. În numele verzilor, domnul Sole. Da, eu iau cuvântul în numele raportorului din umbră, doamna Trupel, și vreau și eu să mulțumesc cu raportorilor pentru munca lor și pentru uh, voința de a ajunge la un compromis. Am ajuns la un acord bun, solid, în ceea ce privește resursele proprii, și sper să fie confirmat acest acord. Grupul nostru a avut câteva priorități esențiale pentru negocieri. În primul rând, doream să se scadă contribuțiile naționale, cuantumul resurselor contribuțiilor naționale în sistemul resurselor proprii. A fost o idee împărtășită și de alte grupuri politice. În al doilea rând, să nu mai avem rabaturi de niciun fel. Și acest lucru s-a obținut. Și în al treilea rând, să avem o listă cu noi resurse proprii ambițioase. Și considerăm că putem atinge și acest ultim obiectiv. De aceea, pe ansamblu, putem zice că suntem mulțumiți cu acest raport și cu majoritatea compromisurilor. Să sperăm că această propunere care vine din partea noastră va fi auzită mai departe și că va deveni parte integrantă a noului CFM și a sistemului de resurse proprii reformat. Mulțumesc. Domnul Vali, vă rog. Eh, tanto lavoro svolto nella maniera seria in cui... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru eforturile susținute pe marginea subiectului. Vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră, bineînțeles. Dosarul este unul important și eforturile acestea au fost, uh, au fost pe măsura importanței uh, dosarului. Grupul nostru își dorește o păstrare sau o scădere a nivelului uh, contribuțiilor naționale, pentru că o creștere a acestora ar, duce, ar aduce cu sine o serie de efecte asupra economiilor statelor membre care deja se află în, în pericol, cel puțin unele dintre ele trebuie să ne gândim la măsuri uh, care să nu aducă, să nu aibă efecte nocive asupra Uh, cererii, trebuie să sprijinim uh, diversele sectoare. Dacă găsim o soluție pentru taxa pe tranzacția financiară, uh, ar fi o veste minunată. După aceea avem toate tipurile de impozitări, precum taxa ecologică și aceste taxe ar putea fi parte integrantă a resurselor proprii. Dar, bineînțeles, uh, trebuie să găsim uh, maniera de a promova aceste taxe și de a le integra în sistemul de resurse proprii. În ceea ce privește baza comună de impozitare și aceasta ar putea fi o, o posibilă resursă proprie, însă, bineînțeles, trebuie să ținem cont de efectele pe care măsura aceasta le-ar putea avea asupra bugetelor naționale. Vrem să dăm dovadă de cooperare în ceea ce privește compromisurile dar, bineînțeles, deocamdată suntem în uh, procesul de a reflecta asupra acestora. Vom avea însă o poziție până mâine. Mulțumim în lipsa domnului Colmel, care este raportor din umbră pe marginea subiectului. Îi dăm cuvântul domnului Cușmiuc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să le mulțumesc uh, celor doi raportori pentru acest raport care este deosebit de echilibrat. Permiteți-mi să subliniez, subliniez două chestiuni. În primul rând, rabaturile și eliminarea acestora este un subiect esențial. Sperăm că și Consiliul va fi de acord cu noi. Și în al doilea rând, abordarea flexibilă în ceea ce privește noile tipuri de resurse proprii este esențială. Și în acest context dați-mi voie să vă spun că orice fel de uh, măsură uh, care vizează uh, taxele ecologice ar uh, trebui să fie complementată de o măsură care să echilibreze partea de cheltuieli. Măsura pro, promovată de domnul Lewandowski, spre exemplu, ar trebui să facă obiectul atenției noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, am încheiat uh, partea de intervenții ale raportorilor și raportorilor din umbră. Vreau să vă întreb uh, cine anume mai dorește să intervină pe marginea acestor propuneri de compromis și pe marginea acestui text. Uh, nu văd uh, persoane care ar dori să intervină. Prin urmare, permiteți-mi să spun că dacă vom avea un, uh, o taxă comună, o măsură de impozitare comună în ceea ce privește societățile, uh, trebuie neapărat să ne gândim la situația din diferitele state membre unde numărul de companii nu este neapărat egal. Domnul Depre. La, domnule președinte, în ceea ce privește acest ultim punct pus de dumneavoastră în discuție, dați-mi voie să vă spun că subiectul nu face neapărat uh, obiectul competențelor comisiei noastre, dar domnul Lamasur pregătește în momentul de față un raport uh, privind Axis și cred că acest raport are de-a face cu subiectul pe care l-ați pus dumneavoastră în discuție. Acestea fiind spuse, Trimiteți-mi uh, să le mulțumesc uh, tuturor celor care au luat uh, cuvântul astăzi și vreau să le mulțumesc celor care au salutat eforturile noastre și permiteți-mi de asemenea să menționez că opțiune, opțiunile din raport sunt cât se poate de clare. Fără rabate, rabatul ar trebui să dispară, asta spunem noi în raport. După aceea, în ceea ce privește sectorul uh, mediului înconjurător care ar fi mai uh, afectat decât oricare alt sector, dați-mi voie să vă spun că niciun fel, că nu uh, se poate sau nu permitem, nu ne gândim la uh, crearea de rabate, rabate în, în, temul, în, uh, în sectorul acesta și, de asemenea, în raport spunem că în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și taxele care vizează sectorul ecologic, uh, ne gândim, uh, de as, menționăm de asemenea o serie de măsuri um, complementare care să elimine efectele negative asupra economiilor naționale. După aceea, în ceea ce privește în ceea ce privește bugetele naționale, da, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Situația bugetelor naționale nu este prea roz, contribuțiile naționale, e clar, nu vor putea crește și tocmai de aceea trebuie să ne îndreptăm atenția spre resursele proprii. Dar în acest context, subliniez faptul că în raportul nostru nu vorbim în niciun loc despre un uh, impozit european. Uh, Nimeni n-a venit cu această propunere. Este vorba doar despre o parte dintre impozitele care sunt uh, uh, plătite la nivel național, o parte care ar reveni uh, nivelului european. Deci integritatea fiscală a statelor membre este garantată. În plus, pachetul pe care îl propunem noi ar permite un echilibru între resursele proprii și contribuțiile statelor naționale. Spre exemplu, un un stat propriu care contribuie puțin mai mult ar putea să păstreze o parte dintr-o, dintr-un tip de resursă, resurse proprii care ar putea fi colectat uh, în uh, respectivul stat uh, membru. Deci există un echilibru între contribuții și resursele proprii. Eu cred că tocmai de aceea vom putea vota mâine în favoarea acestui raport, care este până la urmă unul rezonabil, dar și ambițios rămâne o întrebare fără răspuns. O întrebare adresată de domnul Sole. În raportul uh, Monti se spunea că resursele proprii ar contribui tocmai la reducerea contribuțiilor statelor membre la bugetul uh, Uniunii Europene. Domnule Dupre, sunteți de acord cu această poziție din uh, raportul Monti? sau domnul Lewandowski. În întotdeauna uh, am uh, luptat pentru suveranitatea fiscală a statelor membre. orice fel de decizie cu privire la resursele uh, proprii, vă amintesc că face obiectul unanimității la Consiliu, deci uh, suveranitatea aceasta este garantată. Dar vreau să vă aduc aminte asupra faptului că raportul nostru merge mână în mână cu raportul privind CFM-ul. Dacă pe viitor ne dorim un buget echivalent uh, cu bugetul uh, pre-Brexit, ei bine, cineva trebuie să acopere lacuna reprezentată de uh, Brexit. Și tocmai de aceea, iată, avem aceste două rapoarte. Noi uh, avem o poziție, o poziție clară, menită de asemenea a încuraja uh, Comisia Europeană în sensul uh, prezentării unei propuneri raționale în ceea ce privește cheltuielile. Uh, Uh, poate că suntem cam vagi pe marginea subiectului acestuia în raportul uh, nostru, dar intenția noastră până la urmă este aceea de a acoperi lacuna lăsată în bugetul european de Brexit. Deci, dacă înțeleg eu bine, noile resurse proprii nu sporesc uh, povara fiscală decât pentru acea parte care uh, era reprezentată de contribuția Regatului Unit la bugetul Uniunii Europene. Domnule Dupre, domnule președinte, sunt într totul de acord cu cele spuse de coraportor. În raport spunem cât se poate de clar că nu vrem să sporim povara fiscală. Asta e scris negru pe alb. Deci, dacă statele membre, la propunerea Comisiei, uh, decid uh, să, mm, nu știu, lupte împotriva unor provocări noi, să pune întrebarea care este partea din cheltuielile statelor membre care ar putea uh, scădea ca urmare a investițiilor făcute de la nivel european. Deci, se încearcă echilibrarea celor două. Bine, dar se poate ca în anum, uh, la un moment dat, uh, în perioada de tranziție, să fie nevoie de fonduri suplimentare, dar uh, fondurile acestea suplimentare sunt pur și simplu menite a acoperi lacuna lăsată de Brexit. Dar ideea este ca pe viitor contribuțiile statelor membre să, să scadă. Deci să înțeleg, spune domnul președinte, că încet, încet plătim uh, mai multe impozite pentru uh, a obține mai mult. Da, am putea spune așa. Doamna Galia Zabal. Avea la Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cerusem să iau cuvântul pentru că toată lumea se exprimase, toate grupurile politice, dar acum s-a deschis dezbaterea, deși cred că domnul de pren încheiere a clarificat lucrurile. Ce vreau să spun? Nivelul de cheltuieli al UE este fixat prin CFM Asta indiferent de felul în care este sistematizat uh, cadrul resurselor proprii. Bineînțeles, dacă cadrul financiar este mai mare sau mai mic, asta este o decizie care depinde de CFM și resursele proprii se adaptează în funcție de nevoile CFM-ului. Ceea ce propunem noi este să avem noi surse Uh, de resurse mai mari decât contribuțiile naționale și să vedem cum ajungem la un echilibru între contribuțiile naționale și aceste noi surse de venit pentru bugetul Uniunii. Însă din raportul pentru resurse proprii nu putem uh, trage concluzia dacă CFM-ul va fi mai mare sau mai mic. Singurul lucru este că trebuie să ajungem la un echilibru uh, pentru contul european. Echilie. Cu alte cuvinte, Oricum, cheltuielile vor rămâne aceleași, indiferent dacă există sau nu resurse proprii. Să punem însă întrebarea cum anume am putea acoperi lacuna de la buget lăsată de uh, Brexit. Asta este pe de-o parte. După aceea, în funcție de cheltuielile uh, decise, s-ar putea să fie nevoie de noi resurse. Și dacă vor exista între timp resurse proprii, atunci uh, vor scădea contribuțiile statelor membre. Am înțeles eu bine? Bun, perfect. Bine. Atunci, haideți să încheiem dezbaterea pe tema resurselor proprii. Să înțeleg că ne dorim niște, sau ne putem aștepta la compromisuri uh, sau uh, acord uh, larg pe marginea compromisurilor și la un vot încununat de succes. Bun. Atunci trecem la cadrul financiar multianual, post-2020. Nu știu cine începe, domnul Olbricht sau doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor care și-au adus aportul la obținerea acestui rezultat. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, dar de fapt vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru că 683 de amendamente au fost uh, depuse, uh, s-au obținut până la urmă 65 de amendamente de compromis, deci iată colegii m-au ajutat. Vreau să le mulțumesc uh, colegilor de la secretariat, colegilor de la grupuri, am reușit să facem enorm de mult într-un timp foarte, foarte scurt. Nu vreau să intrăm în cartea recordurilor, nici pe departe, ci uh, trebuia să ne grăbim uh, dacă era ca activitatea noastră sau eforturile noastre să se concretizeze înainte de, de întâlnirea Consiliului din săptămâna aceasta. Vroiam ca Parlamentul European să vină cu poziția sa cât se poate declară în ceea ce privește viitorul financiar al Uniunii Europene, respectiv ceea ce privește viitorul CFM. Bine, bat în lemn, uh, dar oricum uh, sunt plină de optimism uh, pentru că vom vota, iată, un raport mâine, un raport care este deosebit de important pentru Parlamentul European. Să nu uităm că pe baza acestui raport, Parlamentul va purta în viitor mm, discuții cu Consiliul. Oricum, eu cred că așa ar trebui să vedem, sau din perspectiva aceasta ar trebui să vedem, vedem raportul. Pentru ca mandatul uh, să fie util, dați-mi voie să vă spun că mai avem nevoie și de un uh, semn din partea Consiliului. Tocmai de aceea, după ce mâine vom fi comunicat poziția noastră, va trebui să insistăm, să folosim în acest sens toate canalele posibile pentru a cere Consiliului să discute cu noi. Ieri, la întâlnirea interparlamentară, în, uh, în uh, prezența președinției bulgare, am menționat uh, subiectul Președinția bulgară ne-a anunțat că a prevăzut două ședințe per, pe lună ședința la care să participe Consiliul și Comisia. Ei bine, auzind uh, lucrurile acestea, am atras atenția asupra faptului că și Parlamentul European există. Deci, se pare că mai uh, trebuie să, să le atragem atenția asupra importanței noastre celor de la Consiliu. Trebuie să le amintim celor din Consiliu că, până la urmă, Parlamentul este cel care spune da sau nu și, deci, Parlamentul trebuie să fie implicat în negocieri și uh, negocierile acestea ar trebui să înceapă cât mai curând cu putință. V-am spus deja, 65 de amendamente de compromis. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am inclus multe poziții diferite în acest raport. Iată, am reușit să ajungem la compromisuri. Dar, bineînțeles, compromisurile acestea nu, nu pot să-i satisfacă pe toți. Există puncte mm, la care unii și-ar fi dorit mai mult, mai mult, alții mai puțin. E, până la urmă, situația e aceeași, aceeași ca și la uh, raportul cu privire la resursele proprii. Deci, iată, sunt însă multe compromisuri, compromisuri însă care au drept obiectiv uh, um, prezentarea unei poziții cât se poate de clare și puternice din partea uh, Parlamentului European uh, în viitoarele negocieri cu Consiliul. Și să știți că Parlamentul European este foarte unit, uh, pare să, în momentul de față, în comparație cu uh, uh, Consiliu, dar chiar și Comisia Europeană, din cele spuse sau din declarațiile domnului Juncker și a, și a celorlaltor comisari de săptămâna trecută, ne-am, dat, ne-am putut da seama că poziția Comisiei Europene nu este nici pe departe bătută în cuie, nici pe departe consensuală. Uh, și uh, mai aveam ceva de spus, dar am uitat ce vreau să vă spun. Oricum, mulțumesc, dar sigur, vă voi mai mulțumi și pe viitor pentru că mm, procesul continuă. Uh, am terminat partea simplă. Urmează greul de acum înainte, și anume negocierile. A, mi-am amintit ce vreau să vă spun. Bineînțeles, domnul Olbricht și cu mine suntem întru totul de acord că raportul cu privire uh, la resursele proprii și propriul nostru uh, raport merg mână în mână. Deci, domnule Depre, uh, domnule Lewandowski, ne asumăm angajamentul de a colabora cu dumneavoastră și pe viitor. Și acum închei prin a-i mulțumi tare mult co-raportorului meu, mi-a făcut mare, mare plăcere să colaborez cu el și uh, voi colabora cu plăcere cu domnia sa și în următorul an în cursul negocierilor. Mulțumim, uh, doamna, doamne Toma, și noi ne bucurăm că ați lucrat cu domnul Olbricht, căruia îi dăm cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, ați vorbit de Cartea Recordurilor. Cred că a fost o referire subliminală la intervenția dumneavoastră misiunea în Irlanda. E foarte important să fim întotdeauna foarte bine informați. De această dată am fost foarte bine pregătiți. Până și egalitatea de gen a fost bine reprezentată acolo cu doi bărbați, două femei, totul a fost foarte bine. Voi începe de unde a terminat doamna Toma și eu vreau să le mulțumesc, să mulțumesc cu raportoarei mele. Chiar dacă munca nu e întotdeauna foarte ușoară, cred că am reușit să lucrăm foarte bine pentru a găsi o poziție comună a Parlamentului European. Aș dori doar să mai adaug și eu niște observații. Scopul nostru a fost să ajungem la amendamente de compromis și, bineînțeles, să ținem cont de avizul comisiilor specializate. Comisiile specializate s-au pregătit nu, nu doar pentru acest raport, ci și pentru dezbaterea cu privire la regulament ca atare. Nu am putut să ținem cont de toate detaliile, tot ce a apărut în acele rapoarte, pentru că totul se lega direct de viitoarele politici sectoriale. Asta doar ca să vă explic de ce nu am inclus anumite elemente în amendamentele de compromis din avizele comisiilor de specialitate. Cred că e important să știm acest lucru pentru a înțelege mai bine care, sunt pozi- care e poziția în linii mari și ce pregătire trebuie să facem. În raportul nostru avem elemente generale legate de structura viitorului CFM. Avem și concluzii cu privire la diferitele politici. Am inclus principalele elemente. Am organizat niște reuniuni cu autorii avizelor și cu raportorii din umbră. Am încercat și am reușit să ajungem la niște amendamente de compromis care să fie mulțumitoare și pentru raportorii din umbră. Au existat anumite elemente dificile, dar cred că până la urmă am reușit să ajungem la un compromis. Bineînțeles, sunt amendamente care nu fac parte din amendamentele de compromis, elemente care nu au putut să fie preluate. Și asta pentru că existau diferențe mult prea mari în linii mari, cred că am căzut de acord asupra priorităților, asupra nivelului bugetar. Am reușit să cădem de acord și cu privire la structură, chiar dacă nu toate grupurile politice au fost de acord cu schimbarea structurală. Pentru că există această alegere, fie schimbăm, fie nu schimbăm ce am pro- propus noi? Să schimbăm, însă nu într-o manieră revoluționară. Și apoi cum să adăugăm noi priorități? Am atins și elemente legate de relațiile între diferitele politici și am încercat să ajungem la un compromis și privind chestiunile foarte dificile, cum ar fi condiționalitatea condiționalitatea care a fost propusă de mai mulți colegi din Parlament. Pentru a încheia, consider că această versiune a textului pe care o propunem noi acum e cea pe care ne-am dorit-o cu toții, noi împreună cu raportorii din umbră și că regăsim acolo toate elementele pe care le-am putut include. Și sunt de acord și eu cu adresarea de mulțumiri întregii echipe care ne-a ajutat, niște oameni profesioniști și într-adevăr foarte competenți. Știu că sunt elemente sunt și elemente dificile, însă important este că avem o poziție comună a Parlamentului. Cred că acesta e factorul important. Pentru a încheia, nu trebuie să uităm faptul că în două zile se reunește Consiliul European. Noi vom vota mâine ca să-i arătăm uh, Consiliului. Bine, noi, Comisia Bugetară, nu întregul Parlament, însă noi reprezentăm acea parte a Parlamentului care lucrează asupra bugetului și dorim să arătăm Consiliului European că poziția noastră este una clară și puternică. Cred că e de asemenea important să subliniem, să-i spunem Consiliului European că poziția noastră și cred că domnul Belie cunoaște foarte bine sistemul, fostul raportor pe CFM. Cred că e clar că poziția noastră până la urmă e una clară. La sfârșit trebuie să spunem da sau nu. Nu doar să spunem da, să spunem da sau nu. Așa vrem să intrăm în negocieri. Pentru că întotdeauna e posibil ca odată să spunem nu, dacă nu suntem de acord. Noi ne grăbim, dorim să terminăm. Credem că e important pentru Uniunea Europeană să fim într-adevăr pregătiți. Însă nu putem face această pregătire cu orice preț. Nu e posibil. Mulțumesc! Mulțumim Ian și Isabel pentru o muncă extraordinară pe care ați făcut-o. E adevărat că va trebui să facem față și să vedem ce vor hotărâ șefii de guverne și de stat care se vor întâlni în două zile pentru un prim schimb de opinii legat de următorul CFM. A spus foarte bine că avem pe de-o parte resursele proprii, CFM-ul, că acestea fac parte dintr-un tot unitar. Și avem dreptul să spunem da sau nu E clar că trebuie să fim asociați întregului proces, negocierilor, împreună cu Consiliul și Comisia. Bine, acum trecem la raportorii din umbră, pentru că se pare că avem niște amendamente de compromis care vor permite obținerea unei mari majorități în cadrul comisiei noastre pentru a le putea aproba. Grupul PP și S și D s-au exprimat deja prin intermediul celor doi raportori, așa că îi dau cuvântul domnului Colmel, însă dumnealui nu este prezent, așa că domnul Așa că domnul Cusmiu, care cuvântul din partea CR-ului. Aș dori și eu să îmi exprim mulțumirile, în primul rând, pentru acest raport. Sunt membru al Comisiei pentru Agricultură, așa că v-aș atrage atenția asupra două puncte legate de aceasta. În primul rând, cred că ar fi foarte bine să includem în raport o dispoziție privitoare la necesitatea de a egaliza nivelul plăților directe pentru statele membre. E un lucru indispensabil, astfel încât să ne asigurăm că există condiții de competitivitate egale pe piața unică. Am, am, am depus un asemenea amendament și sper că se va ține cont de el. Un alt lucru foarte important e legat de modificările sugerate pe secțiunile bugetare. E important să se mențină cheltuielile pentru agricultură ca secțiune separată bugetară. Bineînțeles că ar exista consecințe pentru execuția bugetară dacă s-ar elimina această secțiune. Atunci, bineînțeles că ar fi afectat uh, negativ, ar fi afectat negativ viitoarele cheltuieli bugetare. Sunt două elemente pe care am ținut să le menționez. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, acum are cuvântul domnul Gerard Depre. Vă mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și colegii mei, și eu vreau să vă felicit pentru acest raport de calitate redactat de cei doi raportori și pentru disponibilitatea de care au dat dovadă în realizarea amendamentelor de compromis. Aș avea trei observații globale, unde suntem de acord cu propunerea care a fost făcută. În primul rând, trebuie să avem un obiectiv de finanțare, astfel încât Uniunea Europeană să poată să financeze politicile pe care le-a hotărât. Adică, avem nevoie de finanțare pentru aceste politici, 1,3 din VNB. În al doilea rând, prioritățile care apar în document. Prioritățile sunt clare, iar instrumentele de flexibilitate, acestea duc la o ameliorare în ceea ce privește area de aplicare și sumele. Pentru noi e un lucru foarte important și nu voi enumera toate politicile pe care le considerăm noi importante. Să trebuie să știm că asta își doresc majoritatea grupul, grupurilor. Importante politica de, a, de coeziune, pacul și aici sumele sunt uh, crescute. Cum spuneam, importante sunt aceste politici. Suntem foarte atenți la prioritățile legate de Orizont 2020 și așa mai departe. Ne mulțumește și faptul în care coraportorii își doresc să țină cont de măsurile de pe urma COP21. Ne mulțumește de asemenea și faptul că nu se dorește să existe, și ați insistat, domnul președinte, destul foarte multe lucruri externe, un buget care să scape de controlul parlamentar. Aici raportorii merg pe linia noastră și mai rămân câteva dificultăți. Voi menționa una și anume nu ne dorim să fie modificată structura. Oricare ar fi modificările propuse, noi nu le vom susține, pentru că noi considerăm că acesta e un punct strategic în întreaga discuție. O a doua dificultate care a dus la dezbateri îndelungi în interiorul grupului nostru politic. Durata CFM-ului Grupul nostru în linii mari, e pentru o durată de 5 ani mai degrabă și nu cei 7 ani propus. Vă spun toate acestea pentru că, da, am dezbătut uh, îndelung subiectul. Indiferent de convingerile mele personale, trebuie să țină cont de poziția majoritară a grupului din care fac parte. Un al doilea element mai delicat pe care l-am dezbătut și nu avem o hotărâre finală în grup o opțiune care a apărut în ultimul timp. Vă gândiți să faceți un acord pentru următorii șapte ani de CFM, ținând cont de cele două elemente. Dacă ne dorim să mergem repede cu CFM-ul, atunci totul trebuie făcut în acest moment în care Regatul Unit încă face parte din Uniunea Europeană. Deci se va stabili un CFM pentru o perioadă în care ei nu vor mai fi în Uniune. Eu vă spun doar ce am dezbătut noi în grup și o asemenea chestiune. Considerați că e înțelept ca la nivel parlamentar și la nivel de Consiliu. Britanicii să poată să participe nu doar la discuții, ci și la aprobarea CFM-ului, care va intra în vigoare când ei nu vor mai face parte din Uniunea Europeană. Acesta a fost un prim element. Un al doilea element, da sau nu ținem cont de faptul că viitorul Parlament, care urmează să fie ales în 2019, va avea spațiu de manevră, dar care va fi limitat de acordurile care au fost deja făcute. Sunt două puncte pe care noi le dezbatem pe larg în grupul nostru. Nu știu care vor fi rezultatele, însă am ținut să vă avertizez că există aceste două puncte legate de durată și de momentul ales. Sunt lucruri pe care noi le discutăm în cadrul grupului nostru politic. Pe conținut, cu excepția unor detalii și mai ales a structurii, suntem cam pe aceeași linie, însă există aceste două elemente contextuale importante care duc la aceste dezbateri îndelungate în grupul nostru politic. Mulțumim. Acum are cuvântul GUE, însă nu văd un reprezentant al GUE în sală. Domnule Sole. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine dimineață există o reuniune neoficială a Consiliului European. Comisia noastră are posibilitatea de a trimite un mesaj puternic statelor membre. Iar acest mesaj ar trebui să fie nu tăiați din nou bugetul, cum ați făcut-o acum câțiva ani. Avem multe provocări care ne așteaptă. Trebuie să facem față unor nevoi crescute și probabil vom avea de-a face și cu situații neprevăzute. Așa că avem nevoie de un CFM ambițios și care să poată să acopere toate aceste provocări, cele prevăzute, dar și cele neprevăzute. În grupul nostru politic există și un alt mesaj important care ar trebui să fie transmis, transmis statelor membre privind prioritățile. Uniunea Europeană trebuie să își onoreze angajamentele internaționale mai ales în ceea ce privește SDG-urile și schimbările climatice obiectivele de dezvoltare ale mileniului și schimbările climatice. De aceea, pentru noi a fost foarte important să se menționeze foarte clar acordul de la Paris și ținta pe care ne-am asumat-o. În acest sens, avem un compromis, însă asta se întâmplă cu amendamentele compromis, sunt mai jos decât așteptările pe care le avem noi inițial, însă considerăm că există o îmbunătățire a situației actuale. Mă refer la ținta de 30% cheltuieli legate de mediu. Mai puțin decât ne-am fi dorit noi, însă oricum putem să sprijinim compromisul la care s-a ajuns. Credem că e un bun pas înainte. Bineînțeles, există multe amendamente de compromis, s-au depus foarte multe amendamente. O parte dintre amendamentele noastre au fost incluse, altele nu au fost incluse. Nu putem să fim de acord cu tot, nu putem fi de acord cu cheltuielile diferențiate, cu cheltuielile pentru energia nucleară, stocarea carbonului. Regretăm faptul că nu există o propunere prin care și modificările mici din politicile cheie, cum ar fi PAC-ul sau politica de coeziune, noi avem niște propuneri legate de aceste modificări de care nu s-a ținut cont în amendamentele de compromis. Și mai există și alte amendamente de compromis pe care încă le discutăm la nivel intern în cadrul grupului nostru, de exemplu compromisul privind condiționalitatea și legat de noua structură, noua structură a cadrului financiar multianual. Însă ținem cont de tot ce, trebu- ce trebuie să ținem cont, de această presiune a timpului sub care am lucrat Cred că raportul, raportul final va fi unul bun. Și considerăm că va trimite niște mesaje puternice spre statele membre mesaje care trebuie să fie preluate, iar de acum trebuie să dăm dovadă de persistență și să fim puternici în a ne apăra poziția. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Din partea grupului FDD nu avem pe nimeni care să se exprime, nici din partea ENF. Atunci dau cuvântul din nou următorilor colegi. În primul rând, domnul, domnul Rubi. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. cred că în dezbaterea aceasta ar trebui să ocupe un loc central și calendarul. Cu toții știm că în Parlamentul, prin mulți europarlamentari cu serviciile noastre, ne-am pregătit foarte bine uh, astfel încât să discutăm despre acest subiect important, cum să se dezvolte în continuare Europa. Am ajuns la amendamente de compromis destul de bune, însă vom avea următoarea problemă și anume să nu ne aflăm sub procedura fast track, în uh, Consiliu lucrurile vor merge ca până acum, fără o mare grabă, se vor aștepta noi comisari, noi europarlamentari, noi președinți, și atunci Consiliul se va afla într-o situație destul de comodă și poate va defini sub președinția croată un nou program. De aceea e în interesul nostru să avem un calendar ambițios. Important e să se țină cont la summit și de această procedură fast track și ea trebuie să fie stabilită. Pentru că ne-ar ușura nouă munca în ceea ce privește punerea în aplicare. Apoi programul de cercetare nouă și acesta este foarte important pentru că există plecarea Regatului Unit pe de o parte, apoi acea perioadă de tranziție de care va fi nevoie. Există foarte multe neclarități în acest sens și de aceea e important, măcar punctele importante pe conținut să fie fixate și apoi despre restul putem mai departe să ne poziționăm pentru a ajunge la o poziție. Mă bucur că au fost prevăzute cel puțin cele 120 de miliarde Știm că Parlamentul era pentru o dublare la FP FP9. Aceste programe de cercetare au reușit că sunt cele mai importante din perspectiva cetățenilor. Și de aceea noi trebuie să facem un pas spre cetățenii europeni și ceea ce îți doresc ei. De aceea ne dorim această dublare a obiectivelor. Cele 120 de miliarde sunt un compromis bun cu care putem să începem negocierile. După părerea mea, e important pe lângă ceea ce s-a stabilit pentru programul existent, să ducem o discuție și legată de noile proiecte din sondajele europene, ce își doresc cetățenii de la noi, își doresc cibersecuritate, securitate, multe astfel de lucruri. Și cred că trebuie să deschidem și asemenea dezbateri cu Consiliul, să le spunem că e nevoie de bani proaspeți pentru astfel de proiecte pe care cetățenii europeni și le doresc și e important că ele se poate să fie puse în aplicare. Știm că nimeni nu își doresc să, cetățenii nu își doresc să plătească mai mult, așa că trebuie să ținem cont de marge de manevră importante în ceea ce privește cheltuielile veniturile. Minus 12% ar fi un calcul pe care l-am făcut eu după Brexit. Bineînțeles, și prin resursele proprii ar putea fi sprijinite noi proiecte. Aș pune accentul pe agricultură, uh, avem foarte multe șanse pe piețele internaționale pentru a scăpa de oligopolurile existente în Europa, pentru că produsele europene au o calitate crescută și sunt importante. Importante sunt noile domenii, robotica. Aici am avea multe de câștigat. La fel și la dezvoltarea regională. Există multe domenii importante pentru noi proiecte. De aceea eu îmi doresc să avem și o asemenea discuție. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și acum uh, José Manuel Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, coraportorilor, doamnei Toma și domnului Olbricht, pentru eforturile făcute. Cred că dăm un exemplu bun uh, și arătăm ce trebuie și ce ne dorim pentru Europa, un exemplu bun de Uniune, Uniune în diversitate. Iată, 750 de eurodeputați și uh, sper ca o mare majoritate dintre ei să îi inspire pe cei 27 sau 28 dacă reușim să ajungem la un acord bun între 751, e clar că putem încerca măcar să inspirăm, pentru că nu putem spune să obligăm statele membre să ne urmeze exemplu. Care este problema calendarului, a perioadei de 5 ani? Am avut de mai multe ori această dezbatere. Dacă spunem că viitorul Parlament ar trebui să se ocupe din cauza legitimității, atunci nici n-ar mai trebui să dezbatem, pentru că, de fapt, nici Comisia nu avea competența pentru a prezenta un CFM pentru viitoarea Comisie. Mai mult decât atât, în regulamentul CFM-ului aveam propunerea Comisiei care trebuia să fie în 2017 și va veni în 2018. Deci, iată, o întârziere chiar față de uh, calendarul propus în regulament. Dar noi ne dorim legitimitate democratică. Foarte bine, o oferim această legitimitate prin prioritățile stabilite la nivelul UE. Procesul de globalizare, schimbarea climatică, problema educației și a formării profesionale, chestiunea cercetării și a inovării, lupta împotriva sărăciei, uh, e clar că o să menținem aceste obiective și în plus apar altele, securitate și apărare, și ele sunt incluse. Mai mult, se include și o posibilitate și pentru asta cerem includerea unei noi rubrici, posibilitatea ca viitorul Parlament și viitoarea Comisie să facă o adaptare în funcție de noile priorități și provocări. E vorba de mecanismul de flexibilitate, flexibilitate pe care noi o acordăm. Ceea ce sper să obținem din partea Consiliului este să uh, își dea seama că vom avea un alt parlament, o altă comisie care ar avea dreptul să reajusteze, care să poată face o revizuire a viitorului CFM, pentru că e nevoie și de oarecare previzibilitate în acest sens. Și e simplu de făcut o altă chestiune, 5 ani pentru ca cele două mandate să coincidă. Da, aceasta este speranța noastră, dar de cât timp va fi nevoie pentru a avea o propunere? Să ne imaginăm că astăzi începem cu o nouă comisie și un nou parlament. De cât timp va avea nevoie comisia pentru a veni cu o propunere? De cât timp? și cât timp va fi necesar pentru ca Parlamentul să ajungă la un acord pentru a corecta propunerea Comisiei de cât timp va fi nevoie pentru statele membre pentru a ajunge la acordurile de parteneriat. S-ar putea să există riscul să trecem de jumătatea mandatului și să nu avem încă CFM-ul. Și asta nici CFM-ul de 5 ani pentru următorii ani. Deci e absolut imposibil să se ajungă la o coincidență deplină între CFM și uh, mandatul de 5 ani. Și mai mult, doriți să eliminați regula N plus 2, N plus 3. Cadrul multianual are o legătură aici și ceea ce încercăm noi să facem este să spunem cetățenilor că în 2021 viitorul CFM va începe. Și noi suntem cei care stabilim deja care sunt uh, prioritățile pentru acest viitor CFM. Iar me- mecanismul flexibilității ne ajută să includem tocmai această uh, legitimitate democratică și să includem noi priorități pe care noi le susținem. Iată care sunt uh, argumentele și care este convingerea noastră pe această temă și sper ca mâine la vot să ajungem la un acord. Sunt sigur că vom ajunge la un acord mâine, dar și după aceea la plenară sper să avem un acord uh, larg pe această temă. Și dezbaterile, munca uh, pe care au făcut-o până acum toți raportorii, cred că merită un vot susținut din partea Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gardia Sabal, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Fernandez a răspuns, practic, la multe dintre întrebări și sunt absolut de acord cu ce a spus. E vorba de comentariile făcute de domnul Depre, la care am să revin și eu. E adevărat că de multe ori am dezbătut aici la comisie această chestiune a calendarului, a mandatului legislativ și a duratei CFM-ului. Ideea ar fi ca fiecare parlament să aibă ceva de spus în ceea ce privește decizia legată de CFM-ul pe care îl va gestiona. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de calendarele existente și acum, la sfârșitul mandatului, va trebui să ne pronunțăm în legătură cu un viitor CFM, pentru că dacă nu o facem noi acum, viitorul Parlament va trebui să se ocupe de asta și atunci când uh, um, noua comisie va începe să funcționeze, noul Parlament de asemenea, va fi prea târziu pentru ca noul CFM să intre în vigoare și să fie adoptat la timp. E adevărat că situația nu este perfectă, dar asta este realitatea și în cazul nostru cred că e mult mai bine să lucrăm de pe acum pentru ca totul să fie gata la timp și nu să lăsăm treaba pe mâinile viitorului Parlament pentru ca toate programele să fie puse în pericol. Domnul Depre se referea de asemenea și la faptul că dacă le permitem britanicilor acum să adopte acest CFM la Consiliu. Eu sper uh, ca britanicii să aibă o atitudine rațională și sper să nu condiționeze în niciun fel acest acord asupra CFM-ului, în care ei oricum nu vor fi parte implicată. Deci cred că aici n-ar trebui să avem îndoieli. Le în legătură acum cu conținutul raportului, toată lumea a spus-o și o recunoaștem cu toții. Doamna Toma și domnul Olbricht au uh, lucrat excelent la acest dosar. Raportul are multe amendamente de compromis. E clar că nu toată lumea e de acord 100% cu tot ce spune în toate compromisurile, dar în linii mari Cred că în aceste compromisuri se reflectă ceea ce ne-am dorit noi și ce am spus în cursul mandatului nostru, ce au susținut majoritatea grupurilor politice sau cel puțin grupurile politice pro-europene. Și asta se poate uh, reflecta foarte clar în trei elemente principale. În primul rând, în raport se arată că ne dorim o finanțare continuă a politicilor tradiționale ale UE. Nu intrăm aici pe teme de conținut, deci nu trebuie să vorbim despre fonduri și indiferent de modificările pe care le vom face la nivel politic, e nevoie de fonduri pentru aceste politici. Deci noi cerem ca fondurile să fie menținute. În al doilea rând, avem anumite politici de viitor care au de-a face, de exemplu, cu tineretul sau cu cercetarea și dezvoltarea sau cu politica externă. Avem anumite elemente de politică transversală pentru care e nevoie de mai multe investiții din partea UE, pentru că e vorba de politici care funcționează foarte bine și cu cât facem mai multe investiții în ele, cu atât vom obține rezultate mai bune. În al treilea rând, dacă Uniunea Europeană, deci Parlamentul, dar în special dacă Consiliul hotărăște că această Uniune uh, va avea noi competențe și va trebui să implementeze noi politici pe viitor, atunci e nevoie de bani, de resurse noi și să nu ia banii de la alte politici care există și care sunt necesare în continuare. Și tocmai pentru a ajunge la acest echilibru am uh, făcut și raportul pentru resurse proprii. O altă chestiune concretă care n-a fost dezbătută în cadrul amendamentelor de compromis e vorba de un amendament uh, foarte concret. E o temă pe care am dezbătut-o de mai multe ori. E vorba de uh, ce facem cu banii pe care îi obținem din amenzi. Amenzile sunt parte integrantă a, a uh, resurselor UE. Care este problema? Deși avem mm, surse extraordinare, deci venituri extraordinare care ne vin din aceste amenzi, dacă ținem cont de faptul că nivelul cheltuielilor se menține, până la urmă banii suplimentari se întorc la statele membre pentru a reduce contribuțiile naționale. Deci, deși avem mai multe venituri, asta nu înseamnă că vom avea și cheltuieli mai mari, banii până la urmă trec pe la bugetul european, dar se întorc înapoi la bugetul național. Și în amendamentul 237, din câte mi-aduc aminte, noi propunem următoarele. Să avem un mecanism prin care veniturile care ne vin prin amenzi să se mențină într-un fond special și acele surse de venit să uh, fie legate în paralel de nivelul de cheltuieli pe care îl avem. Deci pentru a putea întări anumite programe unde știm că va fi nevoie de mai mulți bani. Ar fi un sistem de genul Global Margin for Commitments, uh, dar uh, ar fi niște marje care ar fi utilizate nu marjele în sine, ci amenziile care ne-ar veni în plus. Nu știu, asta era, dar dacă aveți întrebări de natură tehnică, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră. Da, mai mult decât tehnică, nu? Da, e mai mult decât tehnică, pentru că e vorba de bani care se întorc în buzunarele statelor membre toate veniturile suplimentare sau complementare uh, ne ajută să reducem contribuțiile naționale. Și acum am să dau cuvântul celui care reprezintă comisia și pot să vă spun că um, admir munca raportorilor, a raportorilor principali, a raportorilor din umbră, a consilierilor politici și a întregii echipe de la Comisia de Bugete. Însă, acestea fiind spuse, cred că ar trebui să ne menținem o anumită marjă de manevră și mi-ar plăcea ca domnul Fernandez să mă și asculte, pentru că a insistat asupra acestui punct și Eider de asemenea. Nu știm care vor fi rezultatele alegerilor la anul. Poate vom avea o majoritate pro-europeană. Dar eu mi-aș dori ca acest nou CFM să nu blocheze o evoluție ulterioară acestei, acestor alegeri. Deci să avem uh, o posibilitate destul de largă care să rămână deschisă în fața noastră. Dacă, de exemplu, în domeniul apărării, statele membre sunt de acord să facă mai mult ă, la nivel colectiv după alegerile din 2019, atunci să aibă posibilitatea să transfere cheltuieli pe care le aveau ca angajamente la nivel național, să le pună la dispoziția bugetului european pentru a avea acțiuni colective mult mai eficace. Sau în domeniul spațiului, de exemplu. Dacă există un sector cu adevărat supranațional, acesta este cel reprezentat de spațiu. Bineînțeles, fiecare încearcă să-și mențină uh, această activitate la nivelul spațial în cadrul național, dar poate că după următoarele alegeri uh, Parlamentul European va reuși să tragă un pic spuza pe turta lui și să aducă totul la nivel european. Deci mi-aș dori să spun raportorilor și coraportorilor să mm, lasă deschisă această posibilitate în acest CFM, pentru că sunt conștient de faptul că trebuie să-l adoptăm cât mai repede cu putință, acest CFM, pentru a evita o eventuală suspendare a lucrărilor, așa cum s-a întâmplat uh, în toamna anului 2013, dar să avem această marjă de flexibilitate larg deschisă uh, pentru a da dovadă de pragmatism dacă va fi cazul pe viitor. Pentru că există elemente în CFM uh, care sunt înscrise, e nevoie de previzibilitate și iată, imediat în curând vom ajunge uh, la 1 ianuarie 2021, deci timpul trece repede, dar e foarte important pentru mine ca sistemul să nu ne blocheze, să nu fim prizonieri ai CFM-ului, doar pentru faptul că a fost votat înainte alegerilor și că trebuie să rămânem încorsetați până pe 31 decembrie 2027 din această cauză. Deci, în cazul unor situații neprevăzute, va trebui încă o dată să inventăm tot felul de instrumente financiare, transferuri sau trust funduri care să uh, extindă și mai mult această galaxie bugetară. Și acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Reza și după aceea, uh, în încheierea dezbaterii, raportorii noștri. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, câteva comentarii legate de dezbaterea de astăzi și de prezentarea făcută de raportori. În primul rând, vreau să salut angajamentul uh, manifestat de Parlament uh, prin aceste două rapoarte la momentul uh, potrivit și anume exact în procesul de negociere și înaintea propunerilor care vor veni de la Comisie pe această temă. Elemente pozitive. Există aici uh, un grad mare de convergență între cele două rapoarte și Comisia a arătat uh, prin Cartea Albă și prin documentul de reflexie uh, în legătură cu finanțele europene pe viitor că acesta este drumul de urmat. Parlamentul face o evaluare prin care se referă la nivelul uh, de, cheltuie, de cheltuieli care ar trebui să ajungă până la 1,3% din VNB pentru uh, venituri și e clar că timpul ne presează pentru a face față tuturor uh, provocărilor cu care ne confruntăm și pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am marcat la nivel politic. Pe de altă parte, cred că e necesar să menținem această voință fermă de a încheia negocierile la timp, înaintea alegerilor din uh, primăvara anului viitor. O idee care a fost repetată de mai multe ori, pentru că mm, alternativa nu este deloc uh, foarte optimistă. Aici am avea un mesaj pozitiv, uh, mai ales dacă ne gândim și la faptul că Regatul Unit uh, va părăsi Uniunea, o Uniune cu 27 de state membre trebuie să reflecte prioritățile noastre și capacitatea de a lua decizii la nivel global, precum și de a avea mijloacele necesare la dispoziție. În ceea ce privește resursele proprii, există aici uh, o sintonie între documentul inițial și proiectele de raport care tocmai au fost uh, discutate. Și deși evaluarea anumitor uh, uh idei de surse proprii nu este neapărat uh, convergentă, e clar că nivelul de ambiții este foarte mare. Și aici toată lumea este de acord uh, cu nevoia de reformare a sistemului de resurse proprii, ceea ce este o parte integrantă a pachetului actual. Nu-mi doresc uh, decât să salut uh, dialogul care a avut uh, loc în ultimul timp. Comisarul Lottinger a fost prezent de mai multe ori în fața membrilor acestei comisii, cu ocazia mai multor întâlniri cu europarlamentari, cu statele membre. Deci, iată, un proces pregătitor în comun care va duce până la urmă la un proces de negociere eficient ce va continua și în următorul an, astfel încât să ajungem la un compromis la timp, înainte alegerilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Breza. pe 14 uh, februarie dumneavoastră ați prezentat o notă care mi s-a părut foarte interesantă și care era adresată șefilor de state și guverne, în care includeați uh, mai multe variabile de care trebuia să ținem cont pentru pregătirea viitorului CFM. Am să-i rog acum pe raportorii noștri să tragă concluziile după acest schimb de opinii și în felul acesta să pregătească ședința de vot de mâine dimineață. Am început cu raportorii de la resurse proprii, așa că vom da acum întâi cuvântul raportorilor de la CFM. Înțeleg că concluziile au fost deja trase. Foarte bine, atunci ne oprim aici Domnul Depre intervenise deja, dar mai sunt doi coraportori care trebuie să intervină, doamna Toma și domnul Olbricht. Domnul Olbricht, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul muncii noastre au existat amendamente care n-au prezentat probleme, cum ar fi, de exemplu, problema flexibilității sau aceea de a menține la buget bani necheltuiți, să avem uh, diverse plafoane pentru o marjă de flexibilitate și așa mai departe toate acestea erau probleme necontroversate și ne-au permis să dezbatem mai în uh, detaliu celelalte chestiuni. Pe de altă parte, a trebuit să vedem ce se întâmplă și la nivelul Parlamentului European. Era foarte important pentru noi, pentru că în timp ce redactam textul, am remarcat mai multe lucruri. De exemplu, poziția statelor membre care uh, s-a manifestat de-a lungul timpului. Am avut mai multe întâlniri cu ambasadorii statelor membre, întâlniri foarte interesante, pentru că ambasadorii doreau să știe care este poziția Parlamentului. Deci, până și guvernele uh, doreau să știe care este activitatea noastră și uh, asta pentru că știau că urmăm să uh, redactăm o poziție. Ar fi interesant să vedem care este poziția guvernului german, francez sau chiar uh, ieri poziția ministrului italian care a fost prezentată alături de ministrul german. Toate acestea au uh, creat o atmosferă de lucru specifică pentru CFM și este interesant de înțeles care este dinamica în interiorul Consiliului uh, și cum se fac negocierile. Deci observăm cu foarte mare atenție toate aceste evenimente încercăm nu neapărat să reacționăm prin text, dar să ne pregătim pentru argumentele care ne vor fi prezentate. Un alt comentariu. Am făcut și câteva schimbări în text, știm că sunt uh, foarte importante, dar uh, nu vrem să reacționăm față de un text care nu este încă definitiv. Nu vrem să reacționăm doar uh, față de idei sau sugestii, pentru că nu știm, de exemplu, ce se întâmplă cu pachetul pentru zona euro. Știm care sunt elementele acestui pachet, dar nu știm, de exemplu, cine va plăti pentru ele, cine va lua parte și așa mai departe. Deci, detalii importante și tocmai de aceea acest element nu face parte din dezbaterea importantă pe care o avem. În al doilea rând, nu știm ce se va întâmpla cu Fondul Social European și Fondul de Coeziune la comisie uh, știm că se dezbate posibilitatea de a separa cele două. Dar nu am reacționat încă pentru că este o temă extrem de importantă și dacă se întâmplă, dacă se face această diferențiere, ceea ce sper să nu se facă, atunci uh, toată dezbaterea legată de politica de coeziune va fi foarte diferită de cea de astăzi. În al treilea rând, nu am reacționat în ceea ce privește fondul unic de investiții. Este o dezbatere foarte dificilă în cadrul comisiei, dar nu considerăm că noi trebuie să ne pronunțăm acum față de niște idei care nici măcar pe partea comisiei nu sunt clare. Așteptăm comisia să se pregătească până în luna mai și abia după aceea vom reacționa. Un ultim comentariu. După documentul pe care l-am primit săptămâna trecută de la comisie, am rămas oarecum uh, nedumerit, pentru că, într-adevăr, documentul este foarte interesant, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, dar e foarte diferit de ce s-a spus luna trecută de către comisie. Deci nu știu exact uh, căruia dintre cele două documente să îi dau crezare, celui prezentat de comisarul Lottinger sau documentului care a fost uh, publicat acum. Poate că acest document a fost uh, adresat uh, Consiliului mai degrabă, dar aici uh, se vorbește de o reducere cu 10% de la PAC și pe de altă parte, în celălalt document se vorbește de o scădere de 15% sau 30%. Deci, iată, e cu totul altceva față de 10%, ceea ce s-a discutat în dezbaterea cu noi. Întrebarea care se pune este care este până la urmă ideea comisiei. Sperăm să o aflăm în luna mai. Iar poziția noastră este foarte clară. Noi nu întrebăm nimic la Consiliu. Noi spunem care este poziția noastră, 1,3 pentru venituri și acum așteptăm răspunsurile de dincolo. Mulțumesc. Cred că acest document, care într-adevăr este provocator, este unul excelent pentru că îi face pe șefii de state și guverne să își asume responsabilitățile. Nu putem spune că facem o grămadă de lucruri și din punct de vedere bugetar să rămânem unde eram. Deci documentul ne arată foarte clar care sunt contradicțiile în ceea ce privește discursul și actele politice. Doamna Toma, vă rog. Mulțumesc. Uh, s-au pus foarte multe întrebări, dar văd că Colegii care le-au pus au plecat între timp din sală, dar am să încerc totuși să răspund la ele. Domnule președinte, mai ales întrebările pe care le-a spus dumneavoastră. Aș vrea să vă răspund. Da, de asta încep cu dumneavoastră. Legat de agenda noastră și comentariul făcut de domnul Depre de durata de 5 ani și problema legitimității democratice. Pe de o parte avem uh, ceea ce ne dorim noi și pe de altă parte realitatea. Ceea ce ne dorim este o durată de 5 ani. Dar situația oricum e complicată pentru următorul CFM, pentru că dacă am face așa, ne-am afla în aceeași situație ca și astăzi, adică am ajunge până exact înaintea următoarelor alegeri. Deci nu ar fi o coincidență de mandate. O a doua problemă, așa cum spunea domnul Fernandez, în actualul CFM a existat obligația pentru comisie să prezinte propunere înainte de 31 mai 2017. Până la urmă s-a făcut o amânare de un an, deci până în 2018. Ne gândisem deja la toate aceste aspecte, deci dacă spuneți ce se întâmplă cu compromisurile la liniatul 20 și 21, acolo se prevede tocmai pentru a face față acestor probleme, nu numai o marjă de flexibilitate, ci se vorbește acolo de uh, puterea Parlamentului pentru fiecare mandat parlamentar și posibilitatea unei revizuiri bugetare. Nu doar revizuirea care era prevăzută în cadrul CFM-ului. Nu știu dacă vă aduceți aminte cât de complicat a fost pentru noi să facem diferența între review și revision în engleză. Dar înțelegeam foarte bine că e nevoie ca Parlamentul să susțină o revizuire a CFM-ului. Am făcut-o până la urmă. De data aceasta, în textul nostru, lucrurile sunt foarte clare. S-a prevăzut o revizuire obligatorie de către Parlament. Deci nu numai că pentru fiecare mandat, deci fiecare Parlament va vota fie cadrul financiar, fie revizuirea acestuia, aceasta este în aliniatul 20, iar pentru următorul mandat, deci mandatul după alegerile următoare, la aliniatul 21, la compromis, se prevede o revizuire obligatorie în cadrul acestui mandat. Deci, iată, toate aceste elemente sunt deja prevăzute. Și eu aș fi preferat, și este o problemă pe care au evocat-o deja mai mulți uh, colegi, și eu aș fi preferat să avem un mandat pe 5 ani. Și atâta. Dar alți colegi ne-au arătat că Există politici pe care le cunoaștem uh, foarte bine și dumneavoastră, domnule președinte, de asemenea, de la Consiliul de Parlamentar. Avem mm, calendarul uh, procedurilor parlamentare și calendarul implementării la nivelul statelor membre. Dacă avem politici care pot, uh, se pot ajusta un pic și pentru care există oarecare flexibilitate, la altele nu e posibil. Deci acest compromis la care am ajuns este de 5 plus 5, cu o revizuire obligatorie, ceea ce ne oferă o flexibilitate foarte mare față de cea pe care o aveam în trecut. Și acum, pentru a-i răspunde domnului Sole, care a plecat între timp, întrebarea legată de PAC. Domnul Olbricht a menționat și dânsul acest lucru. Comisia de bugete nu este competentă pentru a rezolva probleme de conținut. Nu prin CFM, trebuie să rezolvăm sau să ne poziționăm în legătură cu conținutul programelor. Noi am păstrat bugetele respective și uh, printre semnatarii acestor compromisuri se află persoane care doresc să mențină pacul Uh, și din punctul de vedere al cuantumurilor și al conținutului, alții doresc să-l schimbe, dar pentru a schimba pacul e nevoie totuși să asigur niște sume disponibile. Noi ne-am mm, limitat la chestiunile bugetare și la uh, discuțiile referitoare la temeiul juridic uh, pentru viitorul CFM. Încerc să răspund în continuare și celorlalte întrebări, cel puțin pentru cei care sunt încă în sală. La multe aspecte am considerat că nu este de competența noastră să ne pronunțăm în legătură cu conținutul și că asta va veni pe viitor. Mulțumesc celor doi coraportori pentru toate aceste precizări nuanțate. Nu vreau să reiau dezbaterea, dar cred că trebuie să avem o imagine completă aici. Dacă la alegerile din 2019 vom, vor apărea elemente care acum nu se reflectă în CFM, va trebui ca aceste elemente să se poată implementa imediat după alegerile din 2019, deci să avem un punct de plecare în CFM-ul actual. Și asta pentru a avea și mai mare coerență pentru bugetul european, de exemplu, uh, prin uh, reducerea în plus și a bugetelor naționale. Pe 2 mai uh, ne așteaptă o declarație importantă din partea Comisiei. Domnul comisar ne-a informat că pe 2 mai se va face propunerea legată de CFM din partea Comisiei. Și acum trecem la grupul de monitorizare în ceea ce privește inițiativa pentru tineri, întâlnire care este prevăzută cu ușile închise, așa că facem uh, o scurtă pauză de câteva minute pentru ca cei care trebuie să părăsească sala să o poată face. Mulțumesc!